Dăm acum cuvântul invitatului nostru, domnul comisar Hill. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și așa cum s-a spus, dezbaterea a fost scurtă și are loc într-un moment când multă lume e absentă. Din păcate, fiindcă subiectul este foarte important. În ceea ce privește lucrurile care s-au degajat din această dezbatere și poate cel mai important este ce putem face pentru a-i proteja pe consumator pe viitor. Așa cum uh, au spus uh, câțiva colegi, e vorba de directiva privind uh, creditul ipotecar care va, mm, va introduce un, uh, o structură mai clară pentru a-i proteja pe consumatori în momentul în care iau credite în monede străine și costurile cresc uh, abrupt. Însă mai sunt și uh, alte lucruri pe care le putem face pentru a îmbunătăți serviciile financiare cu amănuntul la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să avem mai multă transparență, într-adevăr. Trebuie să să mărim piața pentru ca consumatorii să poată să aibă o gamă largă de produse și cele mai bune produse la dispoziția lor și așa cum a spus domnul Kelly, dacă ne uităm la cât costă unele produse financiare în Uniunea Europeană, Europeană diferențele sunt foarte mari de la o țară la alta și eh, și ehm, cartea verde privind serviciile financiare cu amănântul încearcă, printre altele, să îmbunătățească această piață a serviciilor financiare și să îi dea o cadru, nu neapărat instituțional, ci un, un cadru conceptual care să țină cont de miile de utilizatori, de, de milioane de utilizatori. Este e foarte importantă o piață puternică în acest sens și aici merge mână în mână cu ideea unei piețe unice pentru capital și libera circulație a capitalului, despre care ați vorbit și unii dintre dumneavoastră. Iar acest lucru stă la baza abordării uh, Comisiei în ceea ce privește aceste credite în monedă străină. Așa cum au spus uh, și dumneavoastră, e foarte important să ajungem la un echilibru între interesele consumatorilor și e foarte normal ca statele membre să ia măsuri pentru a proteja interesele consumatorilor, dar în același timp dacă dorim să sprijinim uh, piața unică a capitalului, capitalelor, capitalului și dacă dorim să o aprofundăm, trebuie să sprijinim cadrul juridic care o face operațională și trebuie să ne asigurăm că guvernele, în momentul în care iau măsuri, uh, măsuri normale pentru a proteja consumatorii, fac acest lucru în cadrul acestei legislații. Iar acest lucru este ideea din spatele abordării Comisiei. în ceea ce privește unele state membre. Și ca să răspund unei întrebări anume, am fost întrebat câte state membre au consultat înainte Comisia, înainte de a lua măsuri. Vreau să vă spun că statele membre nu sunt obligate să consulte Comisia înainte de a adopta legislația legislație în uh, ceea ce privește serviciile financiare. Noi monitorizăm uh, măsurile din România și Polonia, fiindcă aceste state membre ne-au da, ne dat um, Uh, ne-au oferit proiectele de lege și uh, spre analize și discutăm și cu guvernul croat pentru a găsi o soluție echilibrată la provocarea cu care ne confruntăm. Și nu e vorba de faptul că Comisia dorește să, să introducă o procedură în încălcare împotriva statelor membre care uh, care iau astfel de acțiuni. E normal ca guvernele să ia aceste acțiuni, este dreptul lor, dar Așa cum s-a spus, caracterul retroactiv a acestei conversiuni este important și proporționalitatea este o altă chestiune foarte importantă. Și, și lipsa de diferențiare eh, la nivelul guvernelor și legislației dintre consumatori reprezintă un motiv de îngrijorare. îngrijorare. Sper că vom găsi soluții practice la problemele care ne confruntăm și uh, sprijinul pe care l-am primit de la um, unii membri ai Parlamentului European pentru abordarea noastră mă încurajează și eu sunt implicat personal în această activitate, în discuțiile cu miniștrii și sper că vom reuși să înregistrăm progresul pentru a oferi claritate și siguranță juridică serviciilor financiare, dar și, bineînțeles, consumatorilor. În ceea ce privește cazul Croației, anume vreau să vă spun că noi evaluăm în continuare situația din Croația și eh, încercăm să vedem dacă acțiunile luate de guvernul croat sunt compatibile cu piața unică și cu angajamentele luate de Croația în cadrul legislației europene. europene. Vom face presiuni în acest sens și urmărim uh, și discuțiile și acțiunile din alte țări în, cea, în acest subiect pentru a ne asigura că acestea respectă legislația europeană. Dar, cum spuneam, acest subiect este unul foarte important și va fi în continuare monitorizat. Vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că sunt protejați consumatorii, dar că în același fel avem, în același timp avem un cadru comun, că se sprijine statul de drept, iar companiile uh, pot să investească cu încredere, fiindcă dacă dorim să se să se încurajeze creșterea economică și locurile de muncă, dacă dorim să se încurajeze investițiile, dacă dorim să, să creăm o uniune a piețelor de capital, atunci mediul de afaceri trebuie să aibă, să beneficieze de, de certitudine și, că, și să știe că pot investi pe termen lung. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru acest discurs uh, foarte important